Am dorit să începem reuniunea noastră. Aș dori să urez bun venit tuturor după vacanța de vară. Sper că ați petrecut uh, o vară plăcută. Astăzi și mâine ne întâlnim. După cum știți, uh, ordinea de zi este destul de încărcată. Uh, fără a mai tergiversa, aș dori să începem cu adoptarea proceselor verbale, adoptarea ordinii de zi, mă scuzați. Aș dori să vă informez că am primit din partea raportorului cu privire la punctul 6, schimbul de vederi referitor la anul european al voluntariatului. Raportorul ne-a solicitat să retragem acest punct de pe ordinea de zi de, de astăzi și să avem acest schimb de opinii mai târziu pe baza documentului său de lucru. Putem proceda astfel pentru că ne-ar avantaja Comisia pentru Cultură probabil va adopta raportul în ianuarie, deci astfel vom avea mai mult timp la dispoziție înainte de discutarea acestui document de lucru la comisia noastră. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, dacă sunteți de acord, deci cu retragerea acestui punct 6 de pe ordinea de zi, considerăm ordinea de zi adoptată. Văd că nu există obiecții. Putem trece la punctul numărul 2, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 20 iulie, ale reuniunii din 20 iulie procesele verbale sunt disponibile, v-au fost transmise și aș dori să vă informez că ele vor fi considerate adoptate la sfârșitul reuniunii dacă nu sunt obiecții în timpul reuniunii la aceste procese verbale. La punctul 3, adoptarea proiectului de calendar ale reuniunilor regii pentru anul 2010, am primit calendarul provizoriu pentru 2010 de la conferința uh, președinților de comisii pentru informarea dumneavoastră. Calendarul pentru reuniunile comisiilor este pregătit de către serviciile Parlamentului sub autoritatea conferinței președinților de comisii. Se ține cont și de profilul lingvistic, de sălile disponibile, de disponibilitatea interpreților, iar propunerea Uh, vizează 11 reuniuni care au loc uh, sau luni, marți sau miercuri. Ele au loc timp de două zile și jumătate cu excepție, luna februarie, când avem doar o reuniune de o jumătate de zi. În octombrie și noiembrie vom avea ședințe mai îndelungate de trei zile și jumătate. Aceasta este propunerea. Dacă nu dorește nimeni să facă obiecții, văd că nu ridică nimeni mâna. Considerăm proiectul calendarul provizoriu adoptat și putem continua la punctul numărul 4, comunicările președintelui. Aș dori să vă reamintesc că în 20 iulie am avut o ședință a coordonatorilor după ședința de comisie și coordonatorii au convenit asupra unor propuneri pe care aș dori să vi le prezint. Propuneri care acum supuse comisiei înspre aprobare. În primul rând, în ce privește sistemul de alocare a punctelor pentru grupurile politice, e vorba de rapoarte și de avize, coordonatorii au convenit ca sistemul actual de alocare de puncte, după cum știți, care se bazează pe metoda DONT, să fie menținut până când această metodă este dezbătută și eventual revizuită la o ședință ulterioară a coordonatorilor. Deci coordonatorii au propus să continuăm cu sistemul actual și să revenim asupra lui eventual în viitor dacă e nevoie nici unul dintre grupurile politice care au fost solicitate să trimită propuneri de modificare, nu au trimis o astfel de propunere, deci nu, vom, uh, uh, nu întrevedem o schimbare deocamdată. Al doilea subiect care a fost discutat și propus de către coordonatori a fost alocarea rapoartelor am primit următoarele uh, rapoarte. În primul rând, raportul cu privire la uh, Madeira și la insulele Asore, uh, alocat grupului GUE, al doilea raport cu privire la propunerea Comisiei Europene de a amenda regulamentul general cu privire la fondurile structurale, care a fost atribuit socialiștilor și democraților. Al treilea raport, raportul care amendează Fondul European de uh, Dezvoltare Regională atribuit grupului PPE. Și am avut și atribuirea avizelor pe ordinea de zi. Coordonatorii au convenit să aloce avizul pentru buget pentru 2010 președintelui Comisiei ca raportor pentru acest aviz avizul cu privire la mobilizarea Fondului European de Solidaritate cu cazul specific al Franței. Coordonatorii au căzut de acord să se redacteze o scrisoare în atenția Comisiei de Bugete. Al treilea subiect discutat a fost avizul cu privire la decizia Consiliului referitoare la anul european al voluntariatului, care a fost atribuit grupului verzilor. Și coordonatorii au convenit și să uh, îmi transmită cât de repede cu putință numele persoanelor care se vor ocupa de pregătirea acestor rapoarte și avize. Al patrulea subiect discutat la ședința coordonatorilor viza chestiunile uh, pendinte pentru cea de-a șasea legislatură și pentru uh, începutul celui de-al șaptelea mandat și coordonatorii au decis că aceste chestiuni care încă mai trebuie tratate trebuie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie. Și s-a mai propus ca la ședința de astăzi, din 2 și 3 septembrie, să adoptăm o scrisoare privind uh, poziția noastră pe marginea acestor teme. S-a mai convenit și că, dacă nu, va trebui să aplicăm uh, procedura scrisă de redactare a scrisorilor. Aș dori să vă informez că în 26 iulie, în răstimp, președintele Parlamentului a transmis o scrisoare tuturor președinților de comisii prin care îi ruga ca până în 9 septembrie toate comisiile să transmită conferinței președinților de comisii informații cu privire la uh, care încă trebuie rezolvate în timpul acestei legislaturi și în această scrisoare eu s-a mai făcut și eu o sugestie, nu este obligatoriu, s-a sugerat ca comisiile să folosească acest proces de screening deci pentru chestiuni care trebuie încă rezolvate, pentru a uh, revizui și legislația care a fost plănuită și pentru a revizui prioritățile legislative la începutul acestui nou mandat uh, parlamentar pentru a răspunde la această solicitare care emană de la președintele Parlamentului, secretariatul a uh, pregătit un proiect de scrisoare care este formată din două scrisări. Prima dintre ele, informații cu privire la problemele care trebuie tratate uh, din vechiul mandat, la care trebuie să răspundem până 9 septembrie și a doua parte a acestei scrisori care se referă la chestiunile care nu sunt obligatorii care ar putea fi adăugate la prima parte, deci putem să trimitem această a doua parte mai târziu dacă avem nevoie de discuții aprofundate sau pur și simplu putem să nu trimitem pentru că nu suntem obligați să transmitem această informație. Acest proiect de scrisoare va fi discutat la ședința coordonatorilor după ședința de comisie și ea va fi distribuită tuturor membrilor acestei comisii mâine, înainte de începerea dezbaterii propriu-zise. Ultimul subiect uh, pe care s-a convenit la ședința coordonatorilor din iulie vizează audierea noului comisar. La ședința coordonatorilor s-a decis Uh, să trecem la numire printr-o procedură simplificată la sugestia conferinței președinților din 9 iulie. E vorba de noi comisari, deci vom avea un schimb de vedere, după cum știți, de o oră și jumătate astăzi. Sperăm să înceapă la ora 4 și în timpul acestui schimb de vederi Coordonatorii primii vor pune întrebări candidatului și apoi vom avea o dezbatere deschisă cu uh, membrii comisiei. Și la ședința coordonatorilor din această seară vom evalua prestația acestui candidat. Vom uh, redacta o scrisoare apoi pe care eu va trebui să o trimit președintelui Parlamentului. Iată ce s-a discutat la ședința coordonatorilor din luna iulie și dacă nu dorește nimeni să emită obiecții, propunerile pe care coordonatorii le-au convenit sunt considerate adoptate de către comisia noastră. Văd că nu este nicio obiecție deci putem considera adoptate uh, propunerea din partea ședinței coordonatorilor. Vă propun să trecem acum la punctul 5. Este, deci urmează să votăm bugetul 2010, secțiunea 3 a bugetului și aș dori să vă reamintesc că tot în luna iulie am discutat avizul pregătit de către secretariat, am stabilit termul de depunere a amendamentelor și aș dori să vă spun că până la acest termen am primit 18 amendamente care au fost înaintate și urmează să le votăm imediat. Astăzi pentru că trebuie să transmitem avizul uh, Comisiei de Bugete înainte de votul pe care această comisie îl organizează mâine. Aș dori să vă mai furnizez câteva informații pe acest subiect. Avem amendamente la text, un amendament la text, de fapt. A mai fost un amendament care a fost retras însă în calitate de raportor m-am angajat față de doamna Bovinska ca chestiunea uh, pusă de amendamentul său și care a fost uh, retras să nu fie inclusă pentru că nu e pe aceeași linie cu filozofia bugetului și putem discuta această problemă în timpul comisiei întrunirilor noastre din lunile următoare. Și apoi mai avem amendamente bugetare. Aș dori să vă spun că au fost retrase două amendamente înaintate de domnul Alfonsi și mai avem un alt amendament depus de domnul Bove și domnul Alfonsi care nu este de competența comisiei noastre, a comisiei regii. Însă e la latitudinea dumneavoastră să decideți. Deci putem trece la vot după aceste informații. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Uh, uh, okay. in case we need yeah. to vote. So mm. Mi se reamintește, de fapt, eu aveam o propunere de făcut. Vă, v-aș propune să, vă, să votăm prin ridicarea mâinii. S-ar putea însă să fie solicitări, sperăm că nu în cazul acestei sesiuni de votare, de verificare, în cazul în care există ambiguități și atunci va trebui să votăm electronic și Miguel îmi reamintește că ar fi mai bine să verificăm acum, să vedem dacă sistemul electronic funcționează. Verificăm, da. Deci, urmează să facem o încercare, un test. După cum știți, sunt și colegi noi care nu au făcut parte din mandatul precedent. Majoritatea colegilor sunt noi uh, în comisie și la Parlament, deci uh, am, am făcut testul la Strasbourg. Poate unii dintre colegi au uitat cum funcționează în timpul verii. Deci acum urmează să spun s-a deschis votul. Deci am deschis votul și trebuie să aș dori să vă reamintesc, pentru că pe instrucțiunile de vot nu există niciun fel de explicație. Deci, pe stânga aveți uh, votul pozitiv, al doilea buton este votul negativ și al treilea buton uh, uh, abținerile. Deci s-a deschis votul, vă rog să introduceți cartela în consola de vot. You have to, you have to put the card. Deci, introduceți cartela în consolă, toată lumea a introdus cartela? Repet, primul buton din stânga este pentru votul pentru, butonul din mijloc abțineri și butonul din dreapta este votul împotrivă. S-a deschis votul, închidem acum votul, îl deschidem din nou, s-a deschis votul, poate vota toată lumea. S-a închis votul. Intervenție fără microfon. A votat toată lumea? S-a închis votul. Avem rezultatele, deci 41 deci ne pregătim în cazul în care trebuie să verificăm electronic. Vă mulțumesc pentru cooperare și îmi cer scuze pentru că am mai învățat ceva astfel. If, if I could, we are moving to... Putem trece la primul vot, amendamentele la text. Avem amendamentul aliniatul 3 al doamnei Texeira. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm electronic. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentele bugetare. Aș dori să verificăm ceva, pentru că, așa cum spuneam, printre aceste amendamente avem două amendamente retrase, 6656 uh, al domnului Alfonsi și apoi mai avem un amendament care nu este de competența Comisiei Regii. Și apoi avem celelalte amendamente care încep cu 6659 și care se încheie cu uh, amendamentul domnului Kramer. Dacă nu vă obiectează nimeni, de deci 6658. Dacă nu obiectează nimeni, putem să votăm în bloc. Da, sunt obiecții. Atunci votăm amendament după amendament. Da, vă rog. Ultimul amendament, 6658, ar trebui votat separat. Constanța, te rog, poți să repeți ce doreai să spui? Cred că ar trebui să votăm separat doar amendamentul 6658. Celelalte amendamente pot fi votate în bloc, deci? Nu? Bine. Am înțeles că sunt obiecții, deci votăm amendament după amendament și începem cu amendamentul 6659. Who is in favor? Pentru. Se adoptă. Am uitat să întreb, spune doamna președinte, cine se împotrivă, cine se abține. Deci se adoptă. Amendamentul 6661. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6662. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6663. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6656. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6664. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6669 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Votăm amendamentul 6669. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 29 pentru, deci se adoptă. Amendamentul 6656. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6665 pentru împotrivă abțineri se adoptă 6658 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum avem amendamentul oral din partea verzilor. Amendamentul 6657 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6668 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6666 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6667 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6658 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aș vrea să vă spun că nu v-ați manifestat în ceea ce privește amendamentul 6660, care cred că nu ține de competența comisiei noastre, dar domnul Alfonso am înțeles că dorește să mi spună ceva. Am depus uh, acest amendament pentru a face față situației tragice din uh, regiunea de sud din cauza incendiilor și pentru a aduce sprijinul inițiativei europene de a oferi ajutoare suplimentare pentru a ajuta țările respective să combată incendiile. Nu este clar um, de competența cărei comisii reprezintă, ține acest amendament, dacă nu este de competența noastră. Yes, eh, Constanță Crel. Doamna Crel. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că dorim să dăm dovadă de solidaritate și să deblocăm fonduri. Toată lumea este de acord, dar trebuie să urmăm procedura normală a fondului de solidaritate pentru anul 2010. Bineînțeles, pe fond, acest amendament este justificat, dar nu a fost înaintat unde trebuie, astfel încât sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, nu trebuie să votăm aici, ci să, urmărăm, să urmărim procedura pe care o impune folosirea Fondului de Solidaritate. I, um... Uh, uh, Doamna președinte, mulțumesc ambilor colegi pentru observațiile făcute și Uh, înțeleg îngrijorarea domnului Alfonsi. Vă propun uh, totuși să votăm acest amendament. Chiar dacă nu știm și nu înțelegem dacă această propunere s-ar putea pierde la vot mâine, e clar că această declarație politică oglindește îngrijorările unor colegi cu privire la situația pe care ați descris-o astfel încât vă propun să votăm amendamentul 6660. Uh, uh, sunt de acord cu ce a spus Constanța. Cred că există o altă procedură în ceea ce privește fondul, fondul de solidaritate. Bineînțeles, sunt uh, de acord cu faptul că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a ajuta această regiune a Europei, dar uh, grupul PPE consideră că nu ține de procedura bugetară 2010, astfel încât ar trebui uh, să trecem acest lucru în concluziile reuniunii noastre, e vorba de procedura Fondului de Solidaritate, dar nu ar trebui să votăm acum. Doamna președinte, nu vreau să continui această de această discuție, din câte înțeleg eu, uh, acest amendament nu se referă la fondul de solidaritate. Este un amendament mult mai larg și poate ține de competența Comisiei Agri mai degrabă decât de competența noastră. Uh, nu, nu țin morțiși să fac un lucru sau altul, uh, dar dacă doriți neapărat să votăm, domnule Alfonsi, trebuie să țineți cont și de uh, Uh, de riscurile pe care le implică solicitarea dumneavoastră. Da, asta vreau să spun și eu. Fondul de solidaritate nu are legătură cu amendamentul acesta. Iată de ce uh, mă las pe mâna dumneavoastră dacă considerați că Agri este mai competentă decât noi, dar eu nu prea înțeleg de ce ar sta lucrurile așa. Eu cred că ne putem da un uh, uh, o opinie de, prin, de principiu și după aceea vom vedea cum se desfășoară lucrurile. Doamna președinte, poate că n-ar trebui să amestecăm uh, documentele, instrumentele de care ne folosim. Mai dorește, dacă mai dorește cineva să spună ceva, o să-i dau imediat cuvântul, dar aș dori să terminăm această discuție. Înțeleg că doi colegi deja și-au manifestat uh, opoziția. Eu sunt gata să votăm, dar haideți să plecăm ureche și la argumentele împotrivă care au fost înaintate. Domnul Goodman, aș dori să vă spun câteva cuvinte. Am uh, discutat uh, acest lucru îndelung la Comisia pentru Buget. Am discutat despre folosirea uh, fondului de solidaritate pentru astfel de situații uh, și în Franța sau pentru Um, cu tremurul din Italia, eu cred că este o chestiune care ține de, de fondul, um, fondul de solidaritate. Și nu cred că ar trebui să avem acest amendament aici. Uh, Doamna președinte, toți eh, cei care au luat cuvântul înțeleg că sunt împotrivă și, din câte înțeleg eu, reprezintă cumva eh, sentimentul eh, mai multor colegi, deci nu vom vota acest amendament acum, dat fiind că se consideră că nu face parte din competența comisiei noastre. Trecem acum la votul final. Vom vota electronic. Se deschide votul. Suntem acum la votul final. Votăm toate amendamentele discutate. Se deschide votul. Deci, se deschide votul electronic. Se închide votul. 37 de voturi pentru, Iată, deci, acest pachet de amendamente se adoptă. Am terminat, deci, și acest punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 5. După cum vă amintiți, v-am spus la început că punctul 6, anul european al voluntariatului, a fost retras, astfel încât putem să luăm o pauză acum, o pauză de 20 de minute, pentru că domnul comisar Samețchi uh, va veni la ora 4, astfel încât până atunci avem o pauză. Dar vă rog să începem la 4 fix. Wonderful. But, but if, if, if we vote just to understand yeah. fully.

Dneska. Uh, Dragi colegi, putem să reluăm lucrările ședinței noastre. V-aș ruga foarte mult să luați loc, în așa fel încât să putem continua. După cum știți, vom avea acum un schimb de opinii cu domnul Pavel Zamețchi, comisarul desemnat pentru politica regională. Dați-mi voie să-l salut pe domnul comisar în poloneză. Aș dori să vă urez bun venit în această ședință a comisiei noastre pe tema dezvoltării uh, regionale și voi continua acum în engleză. După cum știți cu toții, iar în caz de nu știți, aș dori să vă amintesc faptul că doi comisari și-au părăsit postul și aceasta este procedura stabilită de către conferința președinților în luna iulie și anume noi comisari desemnați să vină în fața comisiei pentru o audiere, pentru un schimb de opinii. De aceea, domnul Zamețchi se prezintă astăzi în fața noastră pentru un schimb de opinii. După cum am spus înainte, evaluarea pe baza acestor uh, discuții și acestui schimb de opinii va fi înmânată sub forma unei scrisori uh, de către președintele comisiei noastre, către președintele Parlamentului European. Aș dori să dau imediat cuvântul domnului comisar Pavel Sameschi și să îl rog să facă o mică introducere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte, onorați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Este o plăcere și o onoare pentru mine să mă pot adresa în fața acestei comisii, a cărei interese principale se referă la două chestiuni cu care m-am uh, confruntat pe, uh, de-a lungul vieții mele profesionale, și anume integrarea europeană și dezvoltarea economică. Cu 28 de ani de experiență în domeniul administrației publice și în domeniul universitar, am fost ministru de finanțe, am uh, participat de asemenea la Comitetul uh, Central al Băncii Centrale și am fost membru al Comitetului Economic și Financiar. Mă simt, din punct de vedere profesional, pregătit și competent pentru a face față misiunii pe care comisarul uh, responsabil de politica regională trebuie să o îndeplinească. În plus de aceasta, cred că experiența aceasta poate fi utilă având în vedere că trebuie să mobilizăm politica regională ca un instrument pentru a contracara recesiunea economică cu care se confruntă Europa. Avem acum trei vremuri grele și criza financiară și recesiunea economică au demonstrat cât de fragilă și de nesustenabilă poate fi creșterea economică. Au demonstrat de asemenea cât de necesare sunt uh, niște instituții eficiente care să instaureze condiții necesare pentru creștere. Criza se pare că va avea un impact negativ pe termen lung pe finanțele publice în multe state membre și va pune presiuni suplimentare pe capacitățile guvernelor naționale și regionale pentru a oferi bunuri și servicii. Această criză, de asemenea, ne oferă și noi oportunități pentru a introduce schimbările structurale necesare pentru a lansa noi politici și instrumente în așa fel încât să provocăm o schimbare. Um, raportul, cel de a șaselea raport de progres care a fost adoptat în luna iunie, um, stipulează că e nevoie de investiții în uh, inovare, mai ales în vremuri ca acestea. Criza demonstrează că avem nevoie de uh, schimbări de modernizare a economiei și de diversificare. Politica de coeziune este un factor de stabilitate care poate juca un rol față de această criză. De aceea trebuie să fim siguri că cadrul politic ne oferă suficientă flexibilitate pentru a uh, încuraja uh, creșterea economică, cererea internă pe termen scurt și pentru a îndeplini scopurile noastre fixate pe termen lung. În acest sens, avem nevoie de o serie de schimbări legislative și de măsuri nelegislative care au fost deja adoptate în cadrul Planului Economic European de Redresare Economică. Ar, mi-ar trebui prea mult timp ca să vi le descriu în detaliu, de aceea aș dori doar să subliniez uh, schimbările legislative cele mai importante. Mai întâi, uh, prefinanțarea suplimentară. E vorba de o sumă de 6,2 miliarde de euro. În al doilea rând, accelerarea plăților intermediare pentru proiectele de importanță mare. În al treilea rând, să utilizăm toate instrumentele de inginerie financiară pe care le avem la dispoziție. În al patrulea rând, avem nevoie de acțiuni uh, susținute în ceea ce privește eficiența energetică și energiile uh, regenerabile uh, pentru locuințe în toate statele membre. Și în final avem nevoie o extindere a utilizării uh, instrumentelor financiare, precum ar fi rata unică, costurile indirecte și sumele forfetare. Există de asemenea și măsuri nelegislative care au fost introduse. Și astfel, prin uh, susținerea programului Jaspers, foarte multe proiecte vor fi susținute și pregătite cât mai repede posibil. Proiectul Jeremy se uh, consacră IMM-urilor, în așa fel încât acestea să aibă acces la toate instrumentele necesare și la microcredite. Comisia va vedea cum anume aceste măsuri pot fi implementate în cadrul planului, economic de, planului european de redresare economică. Și vreau să promovez și mai multe simplificări, mai multe propuneri care să aibă drept scop simplificarea. În acest sens, pe 22 iulie, Comisia a adoptat o nouă propunere care modifică regulamentul general și se includ anumite măsuri care să accelereze implementarea proiectelor de uh, coeziune, uh, de politică de coeziune, pentru a simplifica regulile după care uh, acestea sunt implementate. Împreună cu comisarul Spidla voi colabora îndeaproape cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a obține o decizie rapidă în acest sens pe baza acestei propuneri. Cu toate acestea, simplificarea nu înseamnă o lipsă de rigoare. Toate propunerile au fost discutate în prealabil cu auditorii, cu OLAF și cu reprezentanții ai Curții Europene de uh, Audit, în așa fel încât să putem include toate principiile necesare pentru un management adecvat. Dați-mi voie să vă spun că sunt uh, la curent cu faptul că rata de eroare relativ înaltă în uh, implementarea acestor fonduri structurale este o problemă cu care trebuie să ne confruntăm cât mai curând. Această rată este mai ridicată în anumite rubrici ale cheltuielilor Uniunii Europene și în acest sens voi uh, supraveghea uh, implementarea completă a planului de acțiune aprobat în februarie anul trecut, în așa fel încât să se poată întări rolul de supraveghere care revine Comisiei. Acum, haideți să ne uităm înspre viitor, înspre viitorul politicii de coeziune. Aceasta a evoluat în ultimii ani pentru a face față cerințelor din ce în ce mai mari și a uh, suferit și o schimbare de paradigmă, o schimbare fundamentală. A trecut de la o compensare a dezavantajelor la o altă abordare, și anume la o descătușare a potențialelor de dezvoltare care există. Și aș dori să mulțumesc predecesorului meu pentru munca extraordinară pe care a depus-o și pentru faptul că a lansat deja anumite linii directoare pentru dezbaterile ulterioare. În aprilie, Marian Schelansne, ministrul responsabil pentru politică regională, împreună cu membrii acestei comisii, au reflectat la viitorul acestei politici, viitor ce trebuie să se um, ancoreze în cel de-al patrulea raport de coeziune din 2007. Acest lucru a fost urmat de lansarea raportului Barca în luna mai și recent de adoptarea celui de-al șaselea progres de raport, care sintetizează toate aceste dezbateri. Eu sunt convins că politica de coeziune trebuie să continue evoluția sa și să se ridice la înălțimea provocărilor secolului 21. Aș dori să subliniez patru aspecte în acest sens. Mai întâi, aș începe cu politica însăși. Uniunea Europeană are nevoie de o politică de dezvoltare foarte puternică și rolul politicii de coeziune, de când aceasta a fost introdusă, a fost întotdeauna de a se asigura că uh, proiectul acesta european de integrare economică este valabil și accesibil tuturor. Toată această integrare, în complementaritate cu piața unică, poate să uh, funcționeze dacă toată lumea contribuie și dacă toată lumea beneficiază de pe urma acesteia și astăzi, mai mult decât niciodată, trebuie să fim capabili să utilizăm toate, uh, tot potențialul care există în regiunile europene. De asemenea, avem anumite priorități cheie. Pentru a avea un impact maxim, uh, pentru a obține rezultate maxime, avem nevoie de o definire clară a priorităților principale ale Uniunii Europene și acest lucru ne va permite să ne concentrăm în mod mai eficient asupra bunurilor și serviciilor publice într-un mod mai integrat. Politica de coeziune are de asemenea un rol important de jucat în mobilizarea actorilor regionali și locali în jurul priorităților fixate la nivel european și care au o dimensiune teritorială foarte puternică. În al doilea rând, avem nevoie de rezultate și de performanțe. Și acest lucru demonstrează că statele membre, poate până în prezent, nu s-au concentrat îndeajuns asupra acestei idei de eficiență a politicii. Și am intenția să continui dezbaterile cu statele membre și cu lumea universitară pentru a vedea cum anume am putea întări aceste performanțe ale acestei politici să ne concentrăm asupra rezultatelor și acest lucru ne va permite pe viitor să avem o valoare adăugată reală pentru această politică, să îmbunătățim de asemenea și imaginea sa către exterior. În al treilea rând, trebuie să vedem cum operează acest concept de coeziune teritorială. În ciuda unei uh, definiții care să fie acceptată de către toată lumea, în ciuda absenței unei astfel de definiții, există anumite contribuții la această dezbatere despre coeziunea teritorială. Cum putem acum să utilizăm realizările pe care le-am avut prin inițiative de dezvoltare locale, precum Urban și Lider, și să întărim astfel rolul pe care actorii locali și regionali îl pot juca în sistemele noastre de guvernanță cu mai multe niveluri. Cum putem întări cooperarea între diferitele uh, zone geografice? Care ar fi indicatori economici și care ar fi statisticile pe care ar trebui să le dezvoltăm pentru a uh, defini mai bine aceste dinamici regionale? Iată câteva întrebări care merită toată atenția noastră. În final, Haideți să vorbim și despre diferitele mecanisme. Nu e suficient să ai o politică de coeziune. Aceasta trebuie să fie implementată în mod eficient și vreau să vă spun că sunt convins că controlul și managementul uh, întregului sistem, care, bineînțeles, a suferit o perioadă de reformă în ultima vreme, trebuie să dea roade în anii ce vor urma. Acest lucru va reduce rata de eroare în implementare și va simplifica de asemenea și realizarea programelor. De asemenea, trebuie să reducem povara administrativă pentru organismele care se ocupă de implementare și pentru beneficiari în așa fel încât să fim siguri că utilizăm în mod eficient bugetul european. Noul tratat de la Lisabona poate să ne uh, permită să clarificăm uh, mai mult care sunt responsabilitățile Comisiei și a statelor membre în executarea precisă a acestui buget. Regulile și procedurile ar trebui să fie foarte clare, în așa fel încât să ne atingem obiectivele și să fim siguri de uh, corectitudinea utilizării fondurilor în plus de aceasta, pentru a reduce orice formă de nesiguranță din punct de vedere al organismelor ce se ocupă de implementare, ar trebui să avem eforturi, eforturi de concert între diferitele instituții, state membre, comisie, în așa fel încât toate regulile și normele în vigoare să fie clare și fără niciun fel de ambiguitate uh, pe cât pentru toată lumea. În concluzie, aș vrea să vă spun că prima noastră prioritate este să ajungem la un acord în ceea ce privește schimbările uh, ce trebuie introduse în regulamentul general. Și puteți conta pe mine pentru discuții cu uh, Direcția Generală Regio în cadrul Comisiei și pentru discuții cu membrii din Comisia dumneavoastră. Apoi, doresc să văd cum anume vom putea uh, ușura dezbaterele legate de uh, revizuirea bugetară. Și am, am intenția în toamnă să înaintez un document orientativ pe această temă. În final, în acest context, pentru mine o prioritate deosebită o constituie rezultatele valorilor ex, expost. Și munca pregătitoare pentru cel de-al cincilea raport de coeziune Uh, a început deja. De asemenea, ne consacrăm uh, eforturi uh, deosebite și pentru evaluările ce vor avea loc după perioada 2013. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. Înainte de a lansa dezbaterile, aș dori mai întâi să dau cuvântul coordonatorilor. Dar, înainte de aceasta, aș dori să spun două lucruri. Aș vrea să răspund sosit domnului uh, Luc Van de Brande, președinte al Comitetului Economic și Social, precum și tuturor colegilor care vin din uh, celelalte comisii ale Parlamentului European și care participă la acest schimb de opinii cu domnul comisar. Poate că ați observat că această ședință este uh, transmisă în direct, ceea ce înseamnă că toți colegii care vor lua cuvântul vor fi filmați. Țineți seama de acest lucru, vă rog. De asemenea, aș dori să adaug că avem timp suficient la dispoziție pentru a avea un schimb de opinii uh, eficient, dar v-aș ruga totuși, aș ruga coordonatorii mai întâi să ia cuvântul și aș ruga totuși să se limiteze la un timp de luare de cuvânt de câteva minute. Nu știu cine dorește mai întâi să ia cuvântul, primul pe listă, domnul Jan Albrecht. Da, vă rog, după care Constanța. Yes, Mr. Commissioner, I Vă mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să spun câteva cuvinte în limba mea și a dumneavoastră. Domnule comisar, știu că s-au schimbat, s-a schimbat uh, alcătuirea Parlamentului European și e o adevărată plăcere să vă urez bun venit uh, la noi, uh, dumneavoastră, în calitate de comisar desemnat. Cred că vom avea ocazia, mă bucur de faptul că am avut ocazia să ne întâlnim astăzi și munca cu dumneavoastră a fost o plăcere în ultimii ani. Nu trebuie să spun cine sunteți, pentru că vă cunosc foarte bine. Acum trec în, la limba engleză, pentru că astfel de uh, Astfel, comunicarea va fi înlesnită. Aș dori să vă adresez câteva întrebări politice. În primul rând, care credeți, domnule comisar, că va fi rezultatul și consecințele crizei economice pentru politica regională în viitor? Pentru că am asist... mă întreb dacă vom trata politica de, de coeziune ca pe o politică uh, importantă, consolidată, însă putea ca în viitor să fim obligați să restrângem această politică, respectiv să reducem plățile nete. Deci am, avea, am putea avea un, două tipuri de consecințe. Aș dori să știu ce intenționați să faceți dumneavoastră și Comisia Europeană acțiuni hotărătoare în lunile următoare. A doua întrebare. Ce credeți dumneavoastră în legătură cu rolul unui comisar? Știu că ați răspuns în uh, scris la această întrebare, care ar trebui să fie rolul unui comisar în conformitate cu tratatul și cu regulamentele. Însă cum credeți dumneavoastră că ar trebui să se implice un uh, comisar în acest domeniu, ca un jucător pe teren? de exemplu, sau ar trebui să fie un uh, supraveghetor sau să fie controlat doar de Curtea de Conturi? Și apoi, tot în legătură cu această întrebare, o întrebare mai tehnică, cum intenționați să apărați Comisia uh, în fața uh, acuzelor aduse de către Curtea de Conturi? Încă o dată, Curtea de Conturi vă acuză că nu ați cheltuit prea bine banii. La această comisie, în ultimii ani, am lucrat foarte strâns cu comisia și adesea am apărat propunerile Comisiei. Ați putea să ne furnizați informații, dacă se poate, și dacă aveți informații oficiale, care ar fi prima reacție a Consiliului ale Consiliului în ce privește propunerea de regulament. Mâine vom avea dezbaterea. Însă s-ar putea am înțeles că nu toate statele membre sunt satisfăcute de propunerea dumneavoastră, deci v-ați fi recunoscător dacă ne-ați spune mai multe. Mulțumesc, Constanța Crel, are acum cuvântul în numele grupului socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Semeschi, nu am avut plăcerea să vă cunosc înainte. A trebuit să citesc CV-ul dumneavoastră, CV-ul pe care ni l-ați, ni l-ați trimis și mărturisesc că am fost uh, impresionată. Uh, însă Ă, să știți că nu e același lucru să faci parte dintr-o bancă centrală și ă, să fii comisar pentru politica regională. Am câteva întrebări. Spuneați pe bună dreptate că politica structurală este un instrument foarte bun pentru combaterea efectelor ă, crizei și suntem de acord. Noi, Parlamentul European, vă sprijinim în acest domeniu însă politica de coeziune nu constă în asta. Deci poate ați putea să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ce intenționați să faceți în următoarele luni în legătură cu politica structurală, felul în care ea funcționează zilnic. Condițiile economice știm că nu sunt uh, pozitive. Cum intenționați să procedați? Ați vorbit și de politica uh, de coeziune teritorială. Uh, mă întreb uh, dacă intenționați să publicați o nouă carte, un document în uh, toamnă și astfel vom să, să înțelegem în ce va consta politica uh, teritorială, pentru că deocamdată nu, e o, nu avem o definiție coerentă. Parlamentul a așteptat uh, Cartea Verde și spera ca această Carte Verde să conțină o direcție mai vastă sau o, o definiție din partea Comisiei. Intenționați să procedați astfel? Uh, Ați vorbit și despre raportul Barca. Și mă bucur că veți uh, prelua o serie din inițiativele conținute de acest raport. Raportul încearcă să uh, vadă cum va arăta viitorul politicii de coeziune. S-a vorbit de toate instituțiile, însă nu și despre Parlament. Credeți că va fi instituit un grup de lucru și dacă da, credeți că reprezentanții Parlamentului vor putea face parte din acest grup de lucru? Și ajung astfel la ultima mea întrebare. Cum vedeți cooperarea cu Comisia noastră? Noi nu așteptăm doar uh, expertiză și sprijin. Noi am dorit să avem o formă de cooperare activă. În trecut, Parlamentul a sprijinit întotdeauna poli, uh, Comisia, întotdeauna am fost aliații dumneavoastră în relația cu Consiliul. Considerați că ar fi bine să avem o astfel de relație și în viitor și cum s-ar configura ea? Iată întrebările cele mai importante pe care doream să vi le adresez. Sper însă că vom avea timp în viitor uh, să discutăm despre aceste lucruri până la sfârșitul anului, poate cu ocazia unei audieri. Mulțumesc în numele grupului al de doamna Mănescu. Bună ziua, domnule comisar. În primul rând uh, vreau să vă felicit pentru uh, poziția pe care o ocupați în momentul acesta și vreau să vă spun că ascultând prezentarea dumneavoastră m-ați lăsat cu convingerea că vom avea o colaborare bună și uh, vom reuși probabil să îmbunătățim uh, politica de dezvoltare regională în, uh, în viitor. Apreciez astfel poziția dumneavoastră cu privire la necesitatea unui dialog cu statele membre cu privire la o mai bună guvernanță, având în vedere și principiul eficienței utilizării fondurilor și abordarea integrată a politicii de coeziune. De asemenea, aș vrea să vă adresez uh, două întrebări. Uh, prima se referă la uh, faptul dacă, dacă Comisia deja are o imagine clară asupra regiunilor cele mai afectate din Uniune de criza economică și dacă aveți deja o astfel de imagine asupra acestor regiuni care, sunt, care au fost cele mai afectate de criză, dacă v-ați gândit deja la măsuri suplimentare care trebuie luate tocmai pentru a uh, îmbunătăți situația și pentru a rezolva problema în aceste regiuni. Uh, o a doua întrebare se referă la uh, ce măsuri aveți în vedere pentru a asigura un acces rapid, accesul imediat la fonduri pentru statele membre lovite de dezastre Ați uh, luat în considerare deja acest, uh, acest aspect? V-ați gândit deja la acele măsuri care pot fi luate pentru ca statele membre lovite de dezastre să poată accesa mai ușor fondurile? Vă mulțumesc și uh, vă asigur de colaborarea grupului ALDE. Thank domnul François Ronsier. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, grupul nostru vă felicită și el vă urează succes și speră că colaborarea pe care o vom avea noi cu dumneavoastră în cadrul acestei comisii și în cadrul Parlamentului să fie excelentă. Trei întrebări din partea noastră în ce privește forma. Parlamentul nostru Uh, va avea uh, puteri de competențe de codecizie extinse și va trebui să cooperăm și mai strâns împreună. Aș uh, dori să știu ce metodă de muncă intenționați să aplicați, dacă aveți un cod de, condu- de conduită, de exemplu, și dacă ar putea să ne fie transmis în scris. În acest domeniu dorim să avem o cooperare cât mai strânsă și mai vastă, pentru că doar astfel munca în comun poate fi fructuoasă. O a doua întrebare legată de conținut. În discursul dumneavoastră introductiv spuneați că trebuie să eliberăm potențialul de creștere al regiunilor noastre. Observăm însă că astăzi, având în vedere criza economică, creșterea uh, nu uh, a fost lansată încă pentru că uh, economiile creșterea încă în scădere în anumite economii și noi am dorit ca Uniunea Europeană să revină la Uh, de viza politicii sale regionale, respectiv resorbirea uh, dezechilibrelor prin intermediul solidarității și ar fi bine să lăsăm deoparte uh, concepte foarte liberale precum competitivitatea și chiar creșterea, pentru că noi nu suntem convinși că creșterea este răspunsul la această criză. Din contră, credem că trebuie să revizuim, să restructurăm economia dacă dorim să uh, depășim criza economică. A doua întrebare vizează problema încălzirii globale. Recent, ONU a adoptat un raport în care se spune că 80% din acțiunile uh, pentru a contracara schimbările climatice ar trebui să se deruleze la nivel substatal, deci în uh, domeniul regiunilor și al municipalităților, mai ales în regiuni. Și mă întreb dacă Comisia intenționează să-și orienteze politica regională și să țină cont de combaterea acestor schimbări climatice, ținând cont și de importanța laturii regionale în uh, această politică. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele conservatorilor și reformatorilor europeni, domnul Vlasa, care cuvântul, vă rog. pane comisari, Vă mulțumesc, domnule comisar, și eu mă bucur de faptul că putem uh, discuta despre problema politicii regionale în comisia noastră. Aș dori să uh, vă spun cât de bucuros sunt pentru că aveți aceeași viziune asupra lucrurilor ca și noi. Sigur că pentru beneficiarul final trebuie să simplificăm acest dispozitiv, trebuie să reducem administrația. Bineînțeles că trebuie să avem și posibilitatea de a avea schimbări operaționale, deci trebuie să avem mai multă flexibilitate. Prima mea întrebare vizează tocmai flexibilitatea. Ar trebui ca procedura schimbărilor Uh, să fie cât mai simplă. A doua întrebare vizează controlele, controlele care se fac în uh, cazul cheltuierii fondurilor. În anumite regiuni uh, e vorba de o povară imensă. Mă întreb dacă în acest domeniu nu am putea avea o simplificare a controlelor efectuate. Și ultima întrebare vizează concluziile care au fost uh, prezentate la Marienbad, concluzii care vizează regiunile în care nu, aceste regiuni nu vor mai putea beneficia de fonduri pentru că ele depășesc uh, pragul uh, stabilit. Mă întreb dacă v-ați gândit la o perioadă de tranziție în care aceste regiuni să nu Uh, fie private brusc de uh, această posibilitate de primire de fonduri. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. În numele grupului GUE aș dori să dau cuvântul domnului Eli Oro. Euh, mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnă președinte, stimați colegi. Aș dori să vă atrag, atrag atenția asupra regiunilor ultraperiferice din Uniunea Europeană. Există șapte astfel de regiuni insulele Canare, Azore, Madere, Guadelupa, Guiana, Martinica și La Reunion. Ele reprezintă 4 milioane de locuitori și sunt repartizate, uh, cu excepția Guianei, pe 25 de insule care sunt uh, prezente, deci fac parte din toate oceanele. Ele sunt foarte îndepărtate, sunt insule, depind economic, dar și din punct de vedere energetic și deci toate aceste condiții fac ca aceste insule să fie foarte fragile din punct de vedere socioeconomic și această fragilitate este recunoscută și în tratat prin intermediul trata- articolului 299.2 din tratatul de la Amsterdam. Pe lângă aceste probleme cu care se confruntă, în textele recente sau în inițiativele recent adoptate, se pun bețe în roate dezvoltării acestor regiuni ultraperiferice și obiectivelor uh, fixate. Mă refer la acordurile de parteneriat economic semnate între Uniunea Europeană și țările ACP. Uh, în ce privește Caraibele, aceste acorduri au fost deja semnate. În ce privește Africa de Sud și Africa uh, Orientală, acordurile au fost recent semnate săptămâna trecută. Domnule, doamnă președinte, cred că este inadmisibil ca acest proces să se deruleze fără participarea și fără acordul cu regiunile ultraperiferice europene din zona geografică menționată. Domnule Pemisar, ați putea să subliniați în atenția doamnei uh, comisar care că ar trebui să implicăm aceste regiuni ultraperiferice în procesul de negociere. De asemenea, sper ca în viitor să avem un regim fiscal diferențiat și de impozite aplicate specific pe produsele pe care le importăm în Uniunea Europeană și care finanțează doar uh, colectivitățile locale. Domnule comisar, ne puteți garanta că veți acționa astfel încât să protejăm interesele acestor regiuni ultraperiferice. Uh, deci, uh, dacă am putea avea regimuri fiscale diferențiale pentru aceste regiuni. Cât despre dependența de hidrocarburi unele din insulele noastre, printre care și la Reunion, și-au fixat ca obiectiv autonomia energetică uh, peste 25 de ani. Au fost adoptate inițiative în care sunt deja în curs de derulare și observăm că acest obiectiv poate fi atins. Domnule comisar, ne puteți garanta că sunteți gata să ajutați în mod semnificativ regiunile ultraperiferice și insulele din Uniunea Europeană pentru a obține acest obiectiv de uh, independență energetică. Și, în fine, în spiritul președinției suedeze, aș dori ca un plan de protecție, de cercetare cu privire la potențialul și exploatarea durabilă a mărilor și a oceanelor să fie lansat și aceasta cât mai repede cu putință la nivel european. Domnule comisar, sunteți dispus să cooperați și pe această temă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru grupul FD, domnul John Barton. Uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Vreau să fac câteva observații succinte despre faptul că uh, în momentul în care statele membre primesc finanțare de dezvoltare, birocrația este uriașă, ceea ce este total nefuncțional în momentul în care uh, finanțarea este abandonată iar uh, această finanțare vine pentru diverse proiecte pentru care criteriile, condițiile sunt atât de restrictive, dat fiind că este vorba de uh, banii noștri, de banii statelor membre, trebuie să, uh, um, să analizăm această birocrație și să o reducem. În acest context de criză în care nu prea avem bani, trebuie ca finanțarea pe care o avem la dispoziție să să nu se confrunte cu obstacole. S-ar putea să ne confruntăm cu situații în care finanțarea nu este disponibilă. Chiar dacă unele dintre proiecte sunt foarte bune, s-ar putea ca statele membre să aibă foarte mult de luptat pentru a obține finanțarea, finanțarea. Așa că vă rog să reanalizați criteriile de obținere a finanțării, pentru că în momentul în care statele membre uh, cer finanțare pentru anumite proiecte, trebuie ca până la urmă acesta să dea roade. Dacă nu ne vom confrunta în următorii ani cu foarte multe probleme. Mulțumesc uh, foarte mult. Domnul Stoianov din partea membrilor neafiliați are cuvântul. După care uh, domnul comisar uh, va răspunde. Și după care vă rog să vă înscrieți la cuvânt, dacă doriți, pentru că deja avem o listă foarte lungă de vorbitori. Domnul Stoianov are cuvântul. Văd că nu dorește nimeni să vorbească din partea membrilor neafiliați. Bun, dacă așa stau lucrurile, atunci domnul Sametski va răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care uh, m-ați încurajat și m-ați asigurat de sprijinul dumneavoastră la începerea um, noi mele funcții. În ceea ce privește întrebările adresate, o să încerc să, să grupez întrebările pentru că e foarte greu să le răspund pe rând, dar fiindcă nu am foarte mult timp la dispoziție, o să încerc astfel să le grupez sunt unele întrebări referitoare la criza economică la, uh, și la politica de coeziune pe termen scurt și pe termen lung. În ceea ce privește această situație, sunt de părere că în contextul actual, în contextul unei astfel de crize uriașe, fără precedent, nu prea avem multe opțiuni la dispoziție, astfel încât Trebuie să ne folosim de politica de coeziune ca un instrument de ieșire din criză. Fiindcă fără aceasta, efectele negative și consecințele crizei ar fi fost poate mai grave. Iată de ce, anul trecut și anul acesta, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, au început să aplice schimbări regulamentului, regulamentelor ceea ce ne-ar permite nouă și statelor membre să acționăm mai rapid și mult mai eficient în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii de coeziune pe teren, la fața locului. Iată de ce avem două pachete de simplificare care au fost concepute deja, iar unul dintre acestea deja se aplică. Sperăm că va funcționa. Bineînțeles, poate că rezultatele nu sunt încă foarte vizibile, dar acestea se vor manifesta în momentul în care proiectele vor fi terminate și în momentul în care serviciile și bunurile vor fi furnizate. Dar, bineînțeles, cum am spus, aceste schimbări de regulamente au fost deja introduse. A doua propunere, care se dezbate acum cu înflăcărare, și care, din păcate, nu se bucură de sprijinul unanim al uh, statelor membre, are ca scop soluționarea unor probleme cu care ne vom confrunta în următorii doi ani, să spunem. Pe de altă parte, știm că această criză s-ar putea să fie la apogeu și s-ar putea ca în a doua jumătate a acestui an și în 2010 uh, redresarea să fie foarte aproape astfel încât uh, nu putem să avem o abordare pe termen scurt, ci din potrivă. Trebuie să ne gândim la viitor. Iată de ce eu doresc să continuăm dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune și să o apărăm. Fiindcă, după părerea mea, aceasta este o mare realizare a Uniunii Europene, iar întreg procesul integrării europene se bazează pe câțiva piloni, dintre care, bineînțeles, politica de coeziune este unul. Aceasta se referă la valorile de temelie ale Europei, printre care și solidaritatea, iar acum ne punem întrebarea cum să îi dăm contur acestei politici. În acest caz, nu sunt într totul de acord cu părerile exprimate de domnul Alfonsi, în declarația dumneavoastră privind instrumentele care ar trebui să fie folosite. Eu sunt de părere că ar trebui să ne folosim de politica de coeziune pentru modernizarea economiilor noastre, pentru modernizarea economiilor statelor membre și a regiunilor, precum și a economiei europene în general, pentru că suntem supuși unei presiuni competitive din partea altor puncte de creștere centre de, puncte de creștere, centre tehnologice și de inovare din întreaga lume, nu doar din Statele Unite ale Americii, dar și din economii emergente. Iată de ce trebuie să țintim politica de coeziune pentru a fi arma noastră împotriva concurenței din alte uh, puncte de creștere din lumea întreagă. Iată de ce trebuie să îmbinăm ideea de solidaritate cu noua față a acestei politici care va fi mai lisabonizată decât până acum, ca să spunem așa. Sunt de părere că strategia de la Lisabona este în continuare valabilă și anume obiectivele sale trebuie să fie urmărite după 2010, după ce uh, se va finaliza strategia de la Lisabona, ar trebui să ne gândim la o nouă etapă a acestei, politici politici, iar această nouă fază a strategiei de la Lisabona ar trebui să fie inclusă în politica de coeziune pentru a ne ajuta să rezistăm în fața concurenței din lumea întreagă. Mai erau și alte întrebări referitoare la coeziunea teritorială. Mm, am fost întrebat de ce nu nu există o definiție a acesteia până acum. Carta verde privind scopul nu a dat o definiție. Noi am cerut o propunere în acest sens din partea interlocutorilor noștri și am văzut din răspunsurile primite că nu ni s-a dat uh, un răspuns foarte clar. Iată de ce cred că abordarea noastră trebuie să fie mai pragmatică. În loc să încercăm să avem o definiție clară și limpede, ar trebui să urmărim unele elemente pe care le cunoaștem. Unele elemente care se bucură de consens, printre care concentrarea resurselor, priorităților cheie, alocarea mai multor resurse pentru promovarea conectivității regiunilor, ceea ce ar duce la o continuitate și coeziune teritorială în egală măsură, și la mai multă cooperare intraregională, ceea ce ne-ar oferi mai multe informații despre modul în care putem uh, face față provocărilor teritoriale. Cred că dezbaterea, această dezbatere ar trebui să fie dusă mai departe pe viitor. Această, acest nou document, această nouă carte, nu va fi un fel uh, de rezumat, de sinteza uh, ceea ce s-a făcut până acum și va reprezenta un punct de plecare pentru următoarea comisie, care va avea întregul mandat la dispoziție pentru a se gândi cum uh, să contureze politica de coeziune împreună cu Parlamentul, bineînțeles. Și cred că acesta ar fi un instrument foarte folositor pentru viitor. Am fost întrebat uh, care regiuni au fost uh, cele mai afectate de criză și dacă există măsuri suplimentare pentru a ajuta aceste uh, regiuni. Și în ceea ce privește în ceea ce privește regiunile afectate de catastrofe naturale. Până acum am folosit um, fondul de solidaritate, ca în cazul cutremurului din Italia, de pildă, bineînțeles, vom folosi în continuare fondul de solidaritate în astfel de cazuri de catastrofe naturale, dacă acestea se vor întâmpla. Din păcate, vedem că se întâmplă. În ceea ce privește impactul crizei la nivel teritorial, aceasta este o întrebare foarte interesantă. Într-adevăr, informațiile noastre sunt prea restrânse aici. În ciuda um, unor servicii statistice foarte sofisticate, Eurostat și așa mai departe, trebuie să ne îmbunătățim metodologia de analizare a dezvoltării regionale pentru a vedea cum putem măsura dezvoltarea și alte aspecte ale politicii de coeziune. Am spus deja că acest aspect va necesita mai multă atenție pe viitor, mai ales în ceea ce privește politica de coeziune după 2013. Iată de ce am spus că trebuie să analizăm rezultatele evaluărilor uh, ex ante. Nu doar rezultatele, cât și metodologia. Este foarte important să avem o imagine de ansamblu a situației regiunilor. Mi s-a, mi s-a adresat o întrebare privind auditul și controlele și uh, aici o să răspund și la întrebarea privind birocrația domnului Barton. Aici uh, avem o dilemă. Într-adevăr, trebuie redusă birocrația. Fără îndoială. Înseamnă că trebuie să simplificăm mai departe procedurile și regulamentele Oriunde putem opera, aceste simplificări trebuie să o facem. Pe de altă parte, însă, am mai spus acest lucru, avem o foarte ridicată rată a erorii în ceea ce privește cheltuielile în această linie de finanțare. Astfel încât ar trebui să încercăm să găsim un echilibru. Un echilibru între încercarea de a elimina birocrația inutilă și Trebuie totuși să nu uităm că această simplificare nu trebuie să ducă la relaxarea procedurilor care ar putea avea efecte negative, de pildă nereguli sau chiar frauda. Trebuie să vedem uh, cum putem împăca aceste două obiective, reducerea birocrației pe de o parte și pe de altă parte Uh, sporirea acestor standarde de legalitate a cheltuielor fondurilor, pentru că este vorba de uh, fonduri publice, de, de banii contribuabililor. În ceea ce privește uh, aranjamente de tranziție pentru regiunile care își pierd eligibilitatea, este întrebarea domnului Vlasac. Aici nu putem să operăm noi schimbări, dar în documentele uh, doamnei președinte, dar și în alte rapoarte, s-a făcut referire la a un mecanism, un fel de mecanism de alunecare, să spunem așa. Sunt de părere că acest uh, principiu permanent ar trebui să fie introdus, explicat foarte clar și folosit pentru toate regiunile. Iar acum, la 5 ani, la 5 ani după aderare, vedem uh, că nu există o Europa cu două viteze, astfel încât ar trebui să se aplice toate aceleași standarde pentru toate regiunile, în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Aici, politica de coeziune sprijină întru totul aceste regiuni, nu doar prin, for, prin formularea tratatelor, ci prin faptul că politica de coeziune ajută aceste regiuni să își pună în valoare avantajele și, și, și caracteristicile lor. Bineînțeles că unele dintre aceste caracteristici le îngreunează viața. Faptul că sunt atât de izolate, dar alteori aceste caracteristici sunt o sursă de bogăție. Iată de ce trebuie să vedem care sunt avantajele acestor regiuni și să le sprijinim pentru a răspândi uh, beneficiile acestor avantaje la toate economiile acestor zone de dimensiuni mai mici, eh, adesea la distanțe foarte mari de Europa. În ceea ce privește schimbările climatice, schimbările climatice reprezintă una dintre prioritățile viitorului ar trebui să ne concentrăm, când spun că ar trebui să ne concentrăm pe prioritățile cheie, e bine, aceasta este una dintre aceste priorități cheie. Asta dacă ajungem la un acord cu toate părțile implicate. Sunt de părere că din foarte multe puncte de vedere această această, aceste priorități i-a fost acordată foarte multă atenție. Avem uh, o sumedenie de proiecte care care au ca scop combaterea schimbărilor climatice și și care doresc uh, eliminarea efectelor negative ale schimbărilor climatice. Deci, cum spuneam, uh, ne ocupăm într-o oarecare măsură de, aceast, de schimbările climatice, dar, cum am mai spus, reprezintă o prioritate cheie pe viitor. Pentru perspectivele următoare. În ceea ce privește întrebarea privind procedurile de audit. Aici a, mai e loc de îmbunătățire. Discutând cu serviciile comisiei, am ajuns la. am aflat că Curtea de Conturi aplică câteodată o metodologie diferită de evaluare a bunei aplicări a programe, programelor diferită de cea a serviciilor comisii. După părerea mea, normal ar fi să existe un dialog care să aibă ca scop armonizarea acestei metodologii de evaluare a legalității uh, și, um, și preciziei cheltuielor efectuate. Deci, iată și aici mai e loc de mai bine, cum spuneam. Acum, întrebarea domnului Crel privind uh, participarea Parlamentului European la discuțiile privind viitorul politicii de coeziune. Bineînțeles, uh, o să vă informăm uh, despre discuțiile cu statele membre și rezultatele acestora și vă vom transmite toate documentele relevante acestei discuții cu statele membre, iar uh, la întâlnirile cu comisiile, uh, cu comisiile Parlamentului vom uh, afla care este punctul dumneavoastră de vedere. Bineînțeles, contribuțiile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Mulțumesc, domnule comisar, spune domnul președinte. Acum avem 10 persoane înscrise la cuvânt. Dacă dorim să terminăm la timp, vă rog să nu depășiți trei minute. Dacă ați putea să vă rezumați la două minute, ar fi și mai bine. Am putea să mai avem și alte observații. Mai întâi, domnul Boștinar. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, trebuie să mărturisesc că mă impresionează CV-ul dumneavoastră și declarația dumneavoastră. Deci, știm că vom avea o nouă Comisie Europeană la finele acestui an. Oricât de scurt sau de lung ar fi mandatul dumneavoastră, știu că veniți la Bruxelles uh, într-un moment uh, foarte important, nu numai pentru dumneavoastră, ci și pentru viitorul politicii europene de coeziune. Și așa cum spuneați și dumneavoastră, avem trei probleme. În primul rând, criza economică. În al doilea rând, dezbaterea privind uh, coeziunea teritorială și direcția pe care ar trebui să urmeze noua uh, Uh, politică de coeziune. Și a treia problemă, am uh, primit informații din mass media recent în ce privește schimbul criteriilor de a evalua de a, de a evalua fondurile economice și sociale. Deci va trebui să schimbăm uh, criteriul de 75% din PIB, sistemul de alocare a uh, fondurilor structurale pentru regiunile europene. Iată întrebările mele care este filozofia dumneavoastră, care sunt proiectele dumneavoastră pentru politica teritorială nouă și în legătură cu vechea politică de uh, coeziune. A doua întrebare. Care este, după părerea dumneavoastră, deci cum putem schimba criteriul de alocare a fondurilor după 2013? Pentru că va, vor fi probleme bugetare, lupta va fi acerbă între statele membre și Parlamentul trebuie să se poată implica. Trebuie să avem o marjă în care să putem discuta cu dumneavoastră pentru a contura o politică de coeziune care să fie pe placul tuturor celor 27 uh, de state membre. Doamna președinte, vă propun să grupăm întrebările cu permisiunea dumneavoastră. Al doilea vorbitor este domnul Sarius Volski. Uh, nu știu dacă puteți să luați acum cuvântul. Uh, um, da, pot. Mulțumesc, doamna președinte. Am trei întrebări pe care aș dori să vi le adresez. M-am uitat în CV-ul dumneavoastră și dumneavoastră ați lucrat timp de șase ani de zile la Banca Centrală. Ați fost bancher Și este clar că această experiență este poate destul de diferită de cea necesară pentru uh, politica regională și politica de coeziune. Dumneavoastră ați lucrat de asemenea în domeniul universitar, de cercetare. Întrebarea mea este următoare. Fiind de cealaltă parte a zidului, ca să spun așa, care sunt învățămintele pe care le-ați tras dumneavoastră din experiența dumneavoastră și care vor putea fi utile în postul pe care îl veți ocupa? A doua întrebare se referă la povara administrativă, la birocrație. De multe ori se vorbește despre birocrația de care dă dovadă Comisia, dar și statele membre au această povară birocratică. Și de foarte multe ori această povară birocratică de la nivelul statelor membre e mai puțin necesară decât uh, cea uh, de la nivelul Comisiei. Oare ați avea vreo posibilitate de a cere uh, statelor membre nu numai să se plângă de uh, birocrația de la Bruxelles, ci și să elimine birocrația care revine uh, din seama lor? Cea de-a treia întrebare. Văd că sunteți de, dintre aceeași școală de gândire ca cei care consideră că politica de coeziune ar trebui să urmeze niște scopuri diferite decât cele pe care le avea inițial și care au fost create de către părinții Europei. Dumneavoastră, bineînțeles, exagerez puțin, dar se pare că dumneavoastră ați dori să diluați oarecum sensul clasic al acestei politici de coeziune, în așa fel încât să ajungem la un nivel de dezvoltare echivalent și asta prin uh, măsuri de uh, uh management în vremuri de criză, uh, modul în care facem față schimbărilor climatice și așa mai departe. Aș dori să știu, oare trebuie într-adevăr să diluăm această filozofie, pentru că nu uitați, această filozofie a politicii de coeziune reiese din tratate. Mulțumesc! Și acum domnul Tremapulos, vă rog frumos, nu uitați cele două minute de intervenție și nu mai mult. Mulțumesc, domnule, uh, doamna președinte. Domnule comisar, mă voi exprima în limba greacă. Uh, acum câteva, uh, câteva vreme în Grecia, foarte multe hectare de culturi au fost distruse avem un cadru legislativ, uh, însă acesta nu este suficient pentru a lupta împotriva uh, focurilor și a incendiilor. Bineînțeles că procedurile în curs utilizate de către autorități au prezentat lacune. Avem de asemenea și o altă problemă. Toate aceste, gro- uh, toate aceste gropi de gunoi în aer liber și care reprezintă un adevărat pericol după care cartografia uh, care este indispensabilă pentru a determina care sunt uh, suprafețele acoperite de păduri nu sunt realizate așa cum trebuie. Avem nevoie de acest instrument pentru a putea gestiona patrimoniul nostru uh, natural. În septembrie 2007, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care se prevede ca suprafețele care au ars să nu fie considerate ca uh, fiind suprafețe construibile și să nu poată fi utilizate în scopuri turistice. Aveam în această rezoluție anumite prevederi precise care au fost determinate și uh, ar trebui să fim în măsură să determinăm care sunt suprafețele afectate de astfel de probleme și care se pot înscrie în aceste prevederi. De aceea aș dori să știu, fondurile care au fost obținute, au fost uh, uh obținute pe bună dreptate, dacă criteriile uh, necesare nu au fost îndeplinite uh, de la cap la coadă. Aceasta este situația în Grecia. Acum, în ceea ce privește fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013, peste 5 miliarde 800 de milioane au fost consacrate vor fi consacrate lupte împotriva catastrofelor naturale. Știți cumva cum anume au fost utilizate până în prezent aceste fonduri? Aș dori să știu dacă sunteți mulțumit de coordonarea care există în momentul de față între statele membre, între guvernele uh, statelor membre, în ceea ce privește lupta împotriva incendiilor și prevenirea acestora în cadrul protecției civile. Apoi, după părerea dumneavoastră, cum anume Comisia Europeană poate contribui la o astfel de prevenire a incendiilor. Cum anume am putea face să avem o politică forestieră uh, corectă, eficientă, care să respecte locuințele ce se află în apropierea acestor zone uh, împădurite, o politică care să fie mai eficientă în acest sens. Există oare vreo legătură între aceste incendii și schimbările climatice? Mulțumesc, spune doamna președinte. Încă patru oratori și apoi domnul Zameschi va răspunde. Are cuvântul acum doamna Brian. Are cuvântul doamna Brăiar. Mulțumesc, doamna președinte. Felicitări, domnule comisar, pentru desemnarea dumneavoastră. Am fost deosebit de atentă la prezentarea măsurilor pe care dumneavoastră doriți să le implementați și sunt de acord cu măsurile care au fost luate în această vară de către Comisia Europeană, tocmai pentru a simplifica gestionarea fondurilor europene, pentru a ajuta regiunile care se confruntă cu dificultăți. Aceste măsuri sunt binevenite. Cu toate acestea, ele au fost luate într-un mod excepțional și pe o durată limitată. Ori, situația economică europeană, dar și mondială, ar trebui să ne uh, încurajeze să uh, revizuim încă de pe acum, în mod aprofundat, politica noastră regională, care, de fapt, este un instrument de dezvoltare economică, un instrument major. Având în vedere criza economică și financiară cu care se confruntă fiecare stat membru al Uniunii Europene, această politică de coeziune trebuie să constituie un exemplu asupra modului în care gestionăm criza uh, de zi, zi cu zi. Oare nu ar fi util să avem o susținere concretă uh, față de dezvoltarea regiunilor, dincolo de politica de coeziune, uh, o dezvoltare care se axeze pe menținerea activităților economice. Europa trebuie să-și întărească piața internă, bineînțeles, dar trebuie să-și apere de asemenea și competitivitatea pe scena internațională pentru a putea păstra uh, viabile industriile noastre și economiile noastre. Care sunt măsurile ce vor fi luate de către Comisia Europeană pentru a ține seama de aceste evoluții uh, și care să se integreze în viitoarea politică regională? Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș ruga pe domnul comisar desemnat să răspundă foarte pe scurt și la obiect. Mulțumesc! În ce privește politic, definiția politicii uh, de coeziune, așa cum spuneam, e foarte greu, e o definiție greu de dat. Nu vă propun acum o definiție, ci o interpretare a mea personală. Cred că ar trebui să folosim acest concept pentru a elimina piedicile de ordin geografic sau teritorial și care sunt figurează, sunt, sunt, sunt afectează anumite regiuni. Ele nu se referă la state membre sau la regiuni extinse, însă câteodată vizează anumite uh, regiuni restrânse și care sunt, cum spuneam, de ordin geografic sau teritorial și prin intermediul politicii de coeziune ar trebui să le abordăm pentru a elimina consecințele care decurg din aceste limitări. Nu e vorba de o definiție, v-am dat doar uh, punctul meu de vedere pentru că mi s-a cerut părerea. Și așa cum spuneam, înainte să, în loc să încercăm să avem o definiție foarte elegantă, cred că cel mai bine ar trebui să avem o abordare pragmatică, să încurajăm activitățile care să încorporeze acest uh, principiu de coeziune teritorială în acțiunile noastre. Cât despre criterii și cifre, criteriile de eligibilitate – Trebuie să abordăm acest subiect în viitor, sigur. Și nu trebuie să uităm nici faptul că întotdeauna resursele pe care le avem la dispoziție sunt limitate și de aceea trebuie să fixăm anumite praguri, să stabilim anumite limite, să avem niște granițe, ca să spunem așa, că e vorba de 75, de 60 sau 80 sau 72,5, depinde. Criter- depinde de multe criterii cercetare științifică, presiune politică, negocieri și până la urmă comisia trebuie să vadă cum poate să aplice astfel de principii foarte clare și cum le poate dezvolta și le poate uh, impune în noile perspective financiare după 2013. Domnul Zarius Volski, vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut ordine în CV-ul meu ce învățăminte uh, de, trag eu din statutul de uh, primitor de ajutoare? beneficiar de ajutoare. Cred că am putut trage două învățăminte. În primul rând că mașinăria, îngrenajul e cam complex și că e nevoie de simplificare suplimentară. Nu vorbesc de simplificarea legată de criza în curs. Da, e evident că o astfel de simplificare e necesară. Însă consider că am putea să configurăm întregul angrenaj astfel încât să nu fie atât de complex precum un ceas uh, uh, elvețian, dar să fie mai modest, mai rapid, mai eficient, să dea rezultate concrete și mai rapide. Și este misiunea pentru Uh, următoarea comisie, uh, comisie cel puțin în primii doi trei ani de mandat. În ce privește birocrația inutilă, dacă e produsă de statele membre, într-o anumită măsură, da, și aș dori să le rog să nu genereze birocrație inutilă, însă câteodată nu putem interveni și nu putem da decât sfaturi. Dacă nu e nevoie de proceduri și criterii suplimentare, vă rog să nu le faceți să nu le generați. Întrebarea cea mai importantă cu privire la filozofia în domeniul coeziunii, legată și de întrebarea adresată de doamna Briar, din câte am înțeles, mă întrebați dacă nu ar trebui să reformăm procedurile și cred că schimbările actuale pe care le-am introdus ar trebui să fie permanente sau să mergem și mai departe cu simplificarea și al doilea aspect este într-adevăr o schimbare de filozofie. Și pot să răspund la mai multe întrebări împreună. Cred că a fost întrebarea cea mai importantă pe care mi-ați pus-o. Eu nu mă departajez, mă depărtez de filozofia inițială. Cred că situația s-a schimbat, lumea s-a schimbat de la tratatul de la Roma încoace și uh, eliminarea acestor disparități Sigur, nu vizează doar, nu, nu excludem ideea de a uh, construi poduri și uh, șosele. Mai ales în noile state membre, sigur că infrastructura de bază trebuie încă construită și așa mai departe. Ele trebuie respectate. Însă, dacă Europa de Vest și noile state membre, Europa de Nord și Europa de Sud. Deci dacă noi dorim cu toții să fim competitivi pe piața mondială față de Brazilia, China, India și, așa, India și așa mai departe, trebuie să modernizăm politica de coeziune și trebuie să încorporăm în această politică tendințe de gândire pentru a vedea cum să ne dezvoltăm regiunile astfel încât ele să fie și mai competitive. Infrastructura de bază, sigur, e, așa cum îi spune și numele, de bază. E o condiție sine qua non, dar am îmbătrânit 50 de ani, avem mai multă experiență și trebuie să vedem politica de coeziune ca un instrument care trebuie incorporat în politica de coeziune pentru a avea și mai multă coeziune. Cât despre întrebarea în legătură cu situația din Grecia, cred că încă o dată ar trebui să facem diferența între două situații, situațiile de urgență pe de o parte și cred că avem anumite instrumente pe care le putem folosi pentru a atenua consecințele tragice ale incendiilor de care vorbeați. Însă e o poveste diferită. Întrebarea dumneavoastră, de fapt, viza recuperarea banilor din cauza ineficienței din Grecia și cred că nu e decizia noastră, nu e la latitudinea noastră, e la latitudinea statelor membre. Dacă se constatează uh, in, ineficiențe pe plan politic sau ineficiență de strategie într-un stat membru, nu putem decât să ne declarăm nesatisfăcuți. Politica de coeziune ne oferă ocazia de a îmbunătăți aceste, de, aceste servicii, astfel încât astfel de catastrofe să nu se întâmple. Însă, dacă astfel de lucruri au loc, împreună să examinăm situația, însă competența e nu de partea Comisiei. Și invit autoritățile deci, din țara dumneavoastră să revizuiască strategia și modul în care furnizează aceste servicii, mă refer de serviciile furnizate de către autoritățile municipale, guverne și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată aș dori să vă rog insistent uh, să nu depășiți timpul alocat, să aveți intervenții mai scurte. Marcus Piper, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, și eu aș dori să vă urez succes pentru următoarele luni sau ani, depinde de decizia adoptată. În domeniul coeziunii teritoriale avem 730 de deputați europeni și ne întrebăm cu toții dacă ne poate explica cineva în ce constă politica de coeziune teritorială. Noi reprezentăm cetățenii europeni care ar trebui ca să beneficieze de politica de coeziune. Ar trebui ca proiectele europene să aducă valoare adăugată acestor regiuni și acestor cetățeni. Și iată, vorbim ore în șir despre ce dorim să facem cu politica de coeziune teritorială, fără însă a ști în ce constă. Deci, cred că ar trebui să, să, să trans- să facem ca această politică să prindă contur, să fie vie, pentru că cetățenii așteaptă propuneri din partea Comisiei pe care să le poată înțelege. Iată ce doream să vă spun în introducere, însă aș dori să mai fac câteva observații. Pe scurt, domnule comisar, vă plângeați în legătură cu faptul că o parte din subvenții ajung în buzunarele greșite, sunt uh, deturnate și spuneați că uh, procedurile de licitație ar trebui înlesnite. Toate studiile ne arată că regiunile nu trebuie să poartă răspunderea pentru cheltuirea, uh, regiunile care nu sunt trase la răspundere, în aceste regiuni uh, abuzurile și deturnările sunt foarte mari. Uh, comisia spune că ar trebui să deblocăm fonduri fără cofinanțare. Eu vă avertizez. Cred că astfel am pune bețe în roate uh, dezvoltării regionale. Iată ce doream să spun, ce trebuie să facem pe termen scurt. Cred că trebuie să ne gândim în primul rând ce trebuie să facem pe termen scurt. Însă, în ce privește perspectiva pe termen lung, aș dori să știu poziția dumneavoastră. Avem nevoie de criterii cheie, trebuie să ne avem măsuri bine țintite, avem uh, nevoie de mecanisme mai bune de evaluare, să înțelegem mai bine în ce constă politica teritorială de coeziune. Trebuie să avem un buget mai transparent, să avem controle și mecanisme de audit mai bune toate bune și frumoase. Însă trebuie să trecem de la vorbe la fapte și mă îngrijorează uh, încercarea verzilor de a uh, exagera uh, problema schimbărilor climatice pentru a atrage și mai multe fonduri. Cred că politica de coeziune teritorială nu. Uh, politica de, teritori- de coeziune nu trebuie să devină mai importantă decât politica de combatere a schimbărilor climatice. Regiunile nu sunt mai importante decât industria, decât întreprinderile noastre. Deci cred că în propunerile viitoare Comisia ar trebui să țină cont de rolul politicii regionale în încercarea de a găsi un echilibru între regiuni. Si, regiuni sigur că trebuie să investim în uh, combaterea schimbărilor climatice, dar e vorba doar de o um, parte marginară a politicii de coeziune. Doamna Berten. Mulțumesc, am o întrebare foarte scurtă. Consiliul blochează propunerile de a schimba regulamentul cu privire la Fondul European de Solidaritate. Sperăm ca uh, procedurile de uh, deblocare a acestui fond să fie simplificate. Ce intenționați să faceți pentru a, bloca, uh, a debloca situația de la Consiliu? Intervenție fără microfon. Domnul Godmanis. Sorry, very short, or three, three remarks. Pe scurt, uh, aș vrea să fac trei observații. În primul rând, este vorba de subsidiaritate, uh, mai ales acum în context de criză. Regiunile uh, vor avea nevoie de mai mult sprijin din partea Uniunii Europene la nivel supranațional, iar problemele apar între uh, Uh, guvernele naționale și întrebarea mea este cum um, va, ce va face Uniunea Europeană? Va uh, da aceste subvenții în mod direct sau nu? În al doilea rând, este uh, vorba de suprapunere a fondurilor, pentru că avem foarte multe fonduri, fondul de dezvoltare regională, fondul uh, pentru uh, globalizare, fondul de solidaritate și multe altele. Problema este că unele sunt um, uh, deblocate ad hoc în situații de criză și s-ar putea să se risipească pur și simplu resursele financiare. Cum va soluționa Comisia această posibilă problemă? În al treilea rând, este limpede că odată cu simplificare trebuie să, să se evalueze și uh, efectele acest, acestei simplificări și a alocării directe de fonduri regiunilor. Acest uh, lucru trebuie să, trebuie să se facă cât mai curând, pentru că până nu vedem care sunt rezultatele finanțării, să vedem în, în ce măsură acest, folosirea acestor fonduri reprezintă în îmbunătățire, 60-70% statisticile, trebuie să fie mai clare. Doamna Teixeira are cuvântul. Domnul Teixeira. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, înainte de toate, doresc să vă felicit și să vă urez succes în desfășurarea funcției dumneavoastră. Întrebarea pe care aș dori să vă pun are legătură cu regiunile ultraperiferice este uh, realitatea pe care o cunosc eu cel mai bine, este a regiunii Madeira, de unde provin eu, dar uh, este aceeași situație și în insulele Canare, în Spania și așa mai departe. Am uh, constatat că aceste regiuni, mai ales uh, Madeira, se uh, dezvoltă într-un mod s-au dezvoltat într-un mod special în ultimii zeci de ani. Iar înainte de ajutorul Uniunii Europene, Madeira era la un procent de 40% din uh, media comunitară, acum a ajuns la 90%. Deci, iată, bani bine cheltuiți. Iată că, aia, că în urma acestei dezvoltări, indicatorii PIB uh, duc la, aduc o scădere a ajutorului pentru uh, aceste regiuni. În ultimul pachet uh, financiar, uh, s-a făcut o scădere semnificativă a banilor alocați acestor regiuni, ceea ce ar putea duce la un regres. O regiune care s-a dezvoltat foarte mult din ajutor comunitar în urma reducerii uh, uh, bruște și dramatice a acestui ajutor, s-ar putea ca acesta să aibă de suferit. Iar um, aceste regiuni uh, au anumite caracteristici pe care, care sunt evidențiate în, în tratat, uh, se confruntă cu probleme și dificultăți permanente, astfel încât ar trebui să aibă un nivel de ajutor financiar permanent. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră și aș vrea să știu dacă Comisia ar putea să aibă un raport de evaluare de impact în ceea ce privește aceste regiuni pentru, am, pentru, a, pentru ca acesta să fie un instrument de lucru în vederea discutării perspectivelor financiare pentru uh, regiunile ultraperiferice. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Voinicek, mulțumesc foarte mult! Vreau să felicit pe domnul comisar pentru această numire. Uh, sunt sigur uh, că vă veți descurca foarte bine până la finalul mandatului. S-ar putea chiar să mai urmeze un mandat după aceea. Sunt de părere că uh, sunteți foarte bine pregătit pentru această funcție și vă urez mult succes. Totuși, cred că, bineînțeles, criza are un mare impact asupra politicii de coeziune. Dacă nu ar fi existat această situație de criză, poate că uh, nu am fi avut uh, nevoie de atâtea schimbări, mai ales în ceea ce privește repartizarea fondurilor structurale și așa mai departe. Cred că la sfârșitul uh, perioadei putem uh, să facem uh, presiune asupra guvernelor pentru a pune lucrurile în mișcare pe calea cea bună. Dacă privim către viitorul politicii de coeziune, și am văzut că um, până acum a ajutat progresului tehnologic și a inovării, a dus la crearea de locuri de muncă care sunt competitive cu uh, Um, China, Brazilia și SUA, iar politica de coeziune poate să-și aducă o contribuție și la ocrotirea mediului. Sunt de părere că trebuie să luptăm pentru o astfel de politică de coeziune care poate să facă toate acestea, dar avem nevoie de bani. Și uh, întrebarea este de unde vor veni ei. Întrebarea pe care aș dori, este, pe care aș dori să vă pun este cum am putea încuraja guvernele naționale să își aducă propria lor contribuție, de pildă guvernul polonez. Bineînțeles, Polonia, în general, investește în infrastructură, construiește poduri și șosele. Cred că Totuși, mai e loc de îmbunătățire și cum veți uh, uh, face presiune asupra guvernelor pentru, această, pentru acest progres? Doamna Manner. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissio. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând doresc să vă felicit și să vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră. Întrebarea mea poate că a mai fost pusă deja într-un fel sau altul. Este vorba uh, de zonele dezavantajate permanent. E vorba de anumite regiuni care suferă foarte mult din motive demografice sau geografice. Și o întrebare foarte importantă este cum se va ține cont de aceste dezavantaje ale regiunilor în politica de coeziune după 2013. Trebuie să, trebuie să se sublinieze acest lucru după în perioada de după 2013. Care este vrea dumneavoastră, domnule comisar? În al doilea rând, am o întrebare privind strategia baltică, un, uh, subiectul, un subiect important în, uh, în, în cadrul președinției uh, suedeze. Care ar, cum ați face legătura între politica de coeziune și strategia baltică, domnule comisar? Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Aici ne oprim cu întrebările și domnul Luc van den Brande, președintele Comitetului Regiunilor, are cuvântul acum. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter, eh, commissaris, eh, Eh, dames en heren van het Europees Parlement. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați. Mai întâi aș dori să vă felicit, domnule comisar, pentru desemnarea dumneavoastră în această funcție. Având în vedere că dumneavoastră ați ales să deveniți membru al Comisiei în calitate de uh, comisar pentru politica regională, sunt convins că de două lucruri, și anume, comisia dumneavoastră, doamna președinte, este cea care trebuie să facă față unei munci extrem de dificile, și anume definirea anumitor aspecte. Nu putem defini lucrurile dacă nu știm uh, cum acestea se derulează în practică. Aici e vorba de politici. Vrem să știm dacă vom păstra, da sau nu, filozofia originală a politicii de coeziune. Iată că ne confruntăm cu o evoluție și aș dori, doamna președinte, să vă mulțumesc în numele Comitetului Regiunilor pentru acest lucru. E adevărat că puteți fi felicitată pentru această muncă formidabilă pe care o depuneți în sânul Comisiei. Noi avem o colaborare exemplară cu Comisia dumneavoastră și suntem gata să întreprindem tot ceea ce este necesar, suntem gata să stabilim contacte pentru a defini împreună viitorul politicii regionale. Acum, dacă îmi permiteți, câteva idei aș dori să vi le expun. Fără a uita însă, însă să precizez că suntem gata să vă propunem colaborarea noastră. Știți foarte bine că, în general, cel mai bine este să te adresezi oamenilor direct, să încerci să acționezi cu ei, împreună, în mod direct. Acest lucru se poate aplica față de autoritățile locale și regionale. Apoi, domnule comisar, țin să vă felicit. Cât de curând vom avea ocazia să îmbunătățim relațiile care există între Comitetul Regiunilor și Direcția Generală pentru Politica Regională și, bineînțeles, vom avea această prima ocazie în luna octombrie, cu ocazia zilei consacrate ușilor deschise. Noi trebuie să obținem această coeziune în cadrul politicii teritoriale. Iar, după părerea mea, politica teritorială trebuie să completeze tot ceea ce există, pentru că uh, totul se referă la libertățile care sunt clar definite în tratate am putea să adăugăm două libertăți suplimentare, și anume libertatea pentru cetățeni de a-și alege locul unde doresc să trăiască, unde doresc să lucreze în Europa, în Europa și asta dincolo de orice dificultăți teritoriale. Libertatea este un concept esențial pentru Uniunea Europeană, libertatea de alegere. Fiecare teritoriu trebuie să poată să conteze pe solidaritatea europeană, a Uniunii Europene în așa fel încât să-și afirme tot potențialul, să fie capabile să ofere cetățenilor săi condiții de viață mai bune și condiții de lucru mai bune. Sper, domnule comisar, că și dumneavoastră împărtășiți această viziune. E o viziune concretă. Poate că nu suntem aici în căutarea unei definiții perfecte, dar încercăm să fim cât mai pragmatici. Pe viitor, Comitetul Regiunilor va încerca să ajute Comisia să uh, creeze un instrument inovator, un instrument multilateral, un instrument de parteneriat. Iar pentru aceasta am propus într-o carte albă o anumită abordare în ceea ce privește guvernanța. Iar una dintre aceste idei este consultarea Comisia uh, din Parlamentul European împreună cu Comisia vor putea contribui la aceste idei, în așa fel încât la sfârșitul lunii noiembrie 2009 să avem un document finalizat. Mai există și metoda deschisă de coordonare. Raportul Barca, de asemenea, pactul teritorial, de asemenea, impactul legislației europene, asupra acestor regiuni. Iată câteva modalități care sunt la dispoziția noastră și care ne permit să încurajăm anumite metode de guvernanță care să se bazeze pe parteneriate. Sper, domnule comisar, că și comisia dumneavoastră va împărtăși această viziune. Chestiunile comunitare trebuie să fie îmbogățite prin practici care au dat rezultate. Trebuie să profităm de experiența și de cunoștințele reprezentanților și autorităților locale și regionale. Acest lucru este indispensabil pentru a putea aplica în mod concret diferitele politici comunitare și legislația comunitară din domeniu. Haideți să fim clari. Autoritățile locale și regionale de multe ori se plâng de faptul că nu sunt suficient de implicate în momentul în care se stabilesc prioritățile pentru anumite politici. Politici care au un impact direct asupra acestor uh, regiuni și localități. Noi avem oarecare experiență în domeniu și cu siguranță vă putem uh, propune o valoare adăugată. La nivel european, trebuie să evaluăm de asemenea lucrurile, să vedem care este impactul teritorial al legislației viitoare avem nevoie de mai multă cooperare între Comitetul Regiunilor și Comisia Europeană. De ce anume? Tocmai pentru a avea această mai bună guvernanță. Iar pentru aceasta, noi suntem de părere că politica regională va duce la un fenomen de împroprietărire, ca să spun așa, a strategiei europene din partea autorităților naționale, regionale și locale. Și Sperăm, cu ajutorul dumneavoastră, domnule Sameschi, că și Comisia va încuraja această abordare. Sper că ea va instaura un parteneriat puternic cu Comitetul Regiunilor. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum domnul Zameschi va răspunde la uh, toate întrebările ce au fost adresate. Mulțumesc, doamna președinte. Din discuțiile pe care le-am purtat până în prezent, reiese clar și reiese de altfel și din declarația dumneavoastră, că trebuie să facem încă un pas înainte. Poate, ca să găsim poate nu o definiție completă, ci um, o, un concept a, apropiat unei definiții în ceea ce vrește această politică de coeziune, politică teritorială. E adevărat că există regiuni în care oamenii vor să știe clar uh, care sunt politicile ce li se vor aplica și care este costul acestora. Și trebuie într-adevăr să ne gândim cum anume vom putea înregistra progrese în acest sens. Un al doilea punct care a fost subliniat se referă la situațiile în care există 100% cofinanțare pentru anumite regiuni care nu participă din punct de vedere al termenilor financiari dar care participă prin achiziții publice. Eu cred că ar trebui să ne asigurăm de faptul că toate aceste proceduri se derulează în mod corect. Din ceea ce am putut asculta până acum, îmi dau seama că trebuie să putem exercita o formă de control. Chiar și atunci când situația este complexă, trebuie să încercăm să o simplificăm. Nimic altceva nu putem face. Uh iar acum, în ceea ce privește uh, politica regională față, uh, și influența acestea față de schimbările climatice, într-adevăr există puncte de vedere diferite și poate că vom reuși până la urmă să conciliem, să îmbinăm aceste puncte de vedere diferite și aceste obiective diferite. În ceea ce privește fondul de solidaritate, Comisia a adoptat raportul anual acum două luni de zile și acesta um, analizează activitățile acestui fond. Comisia va analiza uh, îndeaproape aceste rezultate și va face o propunere mai târziu și va încerca să includă în acest document și riscurile uh, pe care le ridică gripa a H1N1. Măsuri vor fi luate în acest sens. Apoi, în ceea ce privește studiul de impact, uh, poate că ar trebui să repet ceea ce am spus uh, în momentul în care am răspuns la o întrebare precedentă. Noi trebuie să exploatăm, să utilizăm toate formele de competitivitate care există. Acestea pot fi foarte diferite. Uneori, competitivitatea rezidă tocmai în, în localizarea geografică și ar trebui ca aceste forme de competitivitate să fie susținute. Ar trebui să le permitem să fie în folosul activității economice, să maximalizăm pe cât posibil aceste uh, avantaje în folosul oamenilor. Anul viitor vom avea cel de-al cincilea raport și vom avea o evaluare completă a eficienței acestor politici până în prezent. Domnul Burton a pus trei întrebări. În ceea ce privește contradicțiile care există între statele membre și uh, cum am putea reconcilia aceste puncte de vedere, cred că e mai degrabă o întrebare care trebuie adresată statelor membre, pentru că ele pot hotărâ. Nu putem să le impunem acestor anumite priorități. Statele membre sunt cele care trebuie să facă acest lucru să vadă în ce măsură pot respecta prioritățile care există. Eu nu vă pot răspunde la această întrebare. Apoi, v-ați referit la diferitele fonduri care există, dar aici trebuie să vă spun că nu prea sunt de acord. Cred că dacă ne uităm la relațiile specifice care există între fondul de solidaritate și celelalte fonduri, putem vedea că obiectivele sunt diferite. Fondul pentru de luptă împotriva mondializării este un fond care în principiu are o sferă clară de aplicare și care se referă în mod direct la uh, ceea ce implică mondializarea. Uh, își dorește, spre exemplu, să lupte împotriva șomajului. Fondul de solidaritate, în, în schimb, este unul diferit, are alte obiective. Poate fi aplicat, spre exemplu, în cazul uh, cutremurului care a avut loc în Italia, la Abruzzo. Acum, aș dori mulțumesc pentru toate aceste cuvinte și poate că am putea spune că în final uh, criza economică și financiară va fi o șansă pentru politica de coeziune. Da, e și aceasta o posibilitate. Este clar că trebuie să aplicăm aceste simplificări și doar astfel vom avea efecte benefice care să meargă mai departe decât această perioadă de criză cum am putea să încurajăm statele membre în acest sens? Iată o întrebare importantă. Într-adevăr, eu poate voi avea un mandat destul de scurt în această comisie, însă mi se pare că este un moment uh, și o ocazie importantă pentru a încuraja statele membre să uh, se lanseze în această direcție. Notice. A mai fost o întrebare referitoare la strategia pentru Marea Baltică și legătura pe care am putea o face între politica de coeziune și cealaltă și strategie. Cred că e un exemplu foarte bun de, de aplicare a filozofiei de coeziune într-o, într-un o grupare teritorială și cred că într-adevăr, am putea da un exemplu pentru mediul în care putem să folosim uh, politica de coeziune teritorială fără chiar să avem o definiție clară. Strategia pentru Marea Baltică este o strategie coordonată, un exercițiu coordonat, care demonstrează că statele membre și regiunile pot să se unească în jurul unui obiectiv pe termen lung de dezvoltare și încercăm să coordonăm, încercăm, sigur, uh, încercăm să coordonăm politicile sectoriale cu sprijin din partea bugetului european. Iată deci un exemplu în care diverse niveluri de guvernare pot fi implicate în pregătirea unui proiect foarte bun care să poată fi pus în aplicare în următorii ani. Și în fine, Mulțumesc președintelui Comitetului Regiunilor. Cred că, din multe puncte de vedere, avem aceeași uh, părere, împărtășim aceleași vederi. Președintele Barroso va răspuns printr-o scrisoare cu privire la Cartea Albă privind guvernarea uh, multisectorială. Comisia urmărește cu mare atenție dezbaterea în curs și consultarea publică și suntem gata să ne implicăm activ în această dezbatere. Și, sigur, la toamnă vom uh, uh, intensifica activitățile noastre uh, comune. Și, în fine, aș dori să vă mulțumesc pentru Uh, urările pe care mi le-ați adresat și aș dori să mulțumesc și pentru această dezbatere, o dezbatere foarte utilă pentru mine, care mi-a arătat că există multe puncte de vedere, multe tendințe, multe curente de gândire cu care eu nu eram obișnuit, iată, însă îmi dau seama că trebuie să țin cont de foarte multe puncte de vedere, Spri, mă, mă bazez pe cooperarea cu dumneavoastră, eu stau la dispoziția dumneavoastră a Comisiei, dar și în, la dispoziția dumneavoastră în calitate de deputați europeni. Sunt uh, bucuros să putem coopera în următoarele luni, uh, la fel ca și cu Comitetul Regiunilor și vă mulțumesc pentru această reuniune. Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru timpul pe care ni l-a acordat. Uh, pentru această dezbatere cu adevărat fructuoasă. Aș dori încă o dată să vă informez, dragi colegi și domnule comisar, că la ședința coordonatorilor, puțin mai târziu, vom evalua această dezbatere și rezultatele acestei evaluări vor fi transmise sub forma unei scrisori pe care președintele comisiei noastre o transmite președintelui Parlamentului European. Votul aprobării numirii domnului comisar se va face la sesiunea mini-plenară din septembrie a Parlamentului. Suspendăm ședința ședința. Ne întâlnim mâine la ora 9 în aceeași sală pentru ședința Comisiei